Buongiorno cari colleghi, <clears throat> abbiamo oggi il gradito. Bună ziua, dragi colegi. Avem în această după amiază întâlnirea cu președintele Senatului Australian, domnul John Hogg. Domnia sa ne va vorbi despre relațiile dintre Uniunea Europeană și Australia. După cum știm, Comisia INTA, prin intermediul președintelui Robert Sturdy, este alături de noi în această după-amiază și prezența sa arată cât de importante sunt aspectele relațiilor UE-Australia, rela- relației UE-Australia, deși dacă ne uităm pe hartă suntem foarte departe geografic unii de ceilalți. Însă nu doar aceste legături ne unesc, ci și valorile comune, un sistem politic comun și cred că avem și o viziune similară asupra lumii. Sunt câteva domenii în care colaborăm îndeaproape. Să vă dau câteva exemple. Lupta împotriva terorismului, ideea politicii comune de securitate și apărare. De asemenea, cooperăm în diverse foruri multilaterale, precum și pe problema cheie a schimbărilor climatice. Suntem cu toții conștienți, domnule președinte, de rolul strategic pe care Australia îl joacă în uh, zona Asiei de Est, țara dumneavoastră și poziția pe care o are o fac extrem de semnificativă, de importantă în ce privește toate evoluțiile din acea parte a lumii și suntem nerăbdători să vă ascultăm uh, părerile în această după amiază și evident să aveți și noastră ocazia să ascultați pe colegii din comisie care vă vor pune întrebări și uh, vor face comentarii. Însă, înainte de a vă da cuvântul, dați-mi voie să-l rog pe co-președintele acestei după amieze noastre să spună câteva cuvinte de bun venit. Mulțumesc, domnule președinte. Și sper că ați avut o vizită interesantă până acum. Unele dintre lucrurile care s-au întâmplat. The situations have changed dramatically since those days. Situația s-a schimbat dramatic. Acum, uh, datorită tratatului de la Lisabona, cum spuneam, lucrurile s-au schimbat foarte mult de la ultima noastră vizită. Acum uh, Parlamentul are putere în ce negocierile pentru uh, finalizarea tuturor tratatelor. E așa numita putere de codecizie. Așadar, mă bucur foarte mult că ați găsit timpul să veniți astăzi și să vă întâlniți cu noi, să discutăm. Unele dintre problemele care ne preocupă privește comerțul internațional uh, ar fi, de exemplu, poziția noastră în legătură cu declarația Comisiei privind runda Doha de săptămâna aceasta. Mulți au fost uh, dezamăgiți. Eu, de exemplu, sunt unul dintre cei care cred foarte mult în acordurile multilaterale și bilaterale și nu eram uh, dornici să ajutăm unele dintre țările care au nevoie de ajutorul nostru. Da, se pare că s-a luat o anumită decizie. Întrebarea este, avem și o strategie de rezervă? Și aș vrea să ascult care ar fi opinia noastră în legătură cu această strategie secundară, odată ce devine din ce în ce mai vizibil faptul că runda de negocieri Doha e cam moartă. Apoi, mulți uh, mulți britanici uh, au o legătură evident puternică prin intermediul Commonwealth-ului cu țara noastră și m-ar interesa foarte mult să aflu ce aveți de spus despre acordurile bilaterale, problemele negocierilor comerciale cu Uniunea Europeană, dacă uh, considerați că instrumentele de apărare a comerțului de ar putea să vă preocupe sau alte uh, lucruri legate de um, barierele în care acum comerțului. Mă voi opri aici, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că m-ați prezentat și acum uh, o să lăsăm uh, pe domnul senator Huc să ia cuvântul. Așa este. Vă rog, domnule senator, vă ascultăm cu mult interes. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru cuvintele de bun venit. Dați-mi să spun că nu sunt uh, nou venit în Uniunea Europeană. Am vizitat, uh, am mai făcut o vizită anul trecut tot în calitate de președinte al uh, Senatului Australian și am fost într-o delegație comună australo-neozelandeză. Dați-mi să spun foarte clar de la început că eu reprezint Parlamentul și nu Guvernul, nu Executivul și întotdeauna fac această distinție foarte clar pentru ca oamenii să înțeleagă că treaba mea ca unul dintre cei doi lideri ai Parlamentului este să mă asigur că relațiile interparlamentare sunt dezvoltate între noi, Australia și în Parlamentul Uniunii Europene. Unii ar putea crede că uh, fac ușor această distinție, dar nu este cazul, pentru că, evident, uh, relațiile directe între miniștri și între lideri uh, aduc anumite oportunități și există ocazia unor relații și discuții speciale, dar eu cred că la nivel parlamentar, la nivelul legislatorilor, putem avea o ocazie unică de a face schimb de idei, și de, a, și de păreri și în acest fel să ne îmbunătățim activitatea de legislatori. Cu doar 8 săptămâni în urmă, acum două luni, am avut plăcerea să primesc o delegație în Australia cu ocazia celei de-a 30 aniversări a relațiilor UE-Australia uh, și cred că este important să înțelegem că importanța acestor relații a crescut acum, cum am spune noi, un pic, de la adoptarea tratatului de la Lisabona și m-am bucurat să aud uh, această mențiune în primul discurs. Acum înțelegem nu numai că lipsea de pe agenda noastră importanța relațiilor cu Uniunea Europeană, și am transmis un semnal Uniunii Europene schimbarea, uh, privind schimbarea de atitudine, asta prin numirea ambasadorului uh, Brandon Nelson. A fost un semnal clar, sperăm noi, o mai mare intensitate a relației și o mai mare dorință să ne asigurăm că pe termen lung lucrăm în interesul ambelor părți. Am spus că avem o serie întreagă de valori comune, a, a spus președintele, și așa este, suntem de acord. Sunt mult mai multe lucruri care ne unesc decât lucruri care ne separă și în această zonă de strânsă cooperare s-ar situa lupta împotriva schimbărilor climatice, apărarea, dar există de asemenea și oportunități pentru Uniunea Europeană să colaboreze mai îndeaproape cu noi în uh, ce privește relația cu Asia de Sud-Est. Evident, noi ne considerăm o parte a Asiei și ne considerăm un participant uh, serios și pe termen lung al, uh, în afacerile acestei zone geografice. Am dezvoltat o relație semnificativă cu China de o perioadă deja lungă de timp astfel încât acum aproape 2 ani, datorită relației strânse pe care avem cu China și pe care eu personal o am cu ambasadorul chinez în Australia, am putut să uh, organizăm o delega- delegație de politicieni australieni care să viziteze Tibetul. Australian political leader. Am fost primul lider politic australian care a mers în delegație în Tibet în ultimii 20 de ani. Și acest lucru nu e lipsit de semnificație, dat fiind că în China există și în Tibet există niște probleme extrem de serioase în ce privește drepturile omului. Așadar, credem că putem face o, aduce o contribuție importantă în relația noastră cu Uniunea Europeană, dar dați-mi voie să spun că nu o considerăm doar o relație cu Uniunea Europeană ca un colectiv, Și punem valoare și pe numeroasele relații bilaterale pe care le-am stabilit pe o perioadă lungă de timp și sigur vom continua să considerăm aceste relații bilaterale drept importante, așa cum s-a dovedit în ultimele două săptămâni Uh, prin intermediul vizitelor pe care le-am făcut în Grecia, Suedia și Danemarca și de asemenea în Marea Britanie. Așadar, nu încercăm pur și simplu să promovăm un singur nivel în relația noastră și anume nivelul european. Considerăm și relațiile cu țările individuale la fel de importante. În ce privește comerțul, mod normal aș lăsa ministrul comerțului să vorbească, pentru că el e mult mai calificat să se exprime pe aceste subiecte decât sunt eu. Dar cred că pot să risc un pic, cum se spune în uh, argoul australian și să spun că întotdeauna ne-am uh, am încercat să ne asigurăm și să facem eforturi pentru ca runda Doha să fie un succes. Noi credem, și asta e opinie împărtășită de toate partidele politice, credem că dacă viitorul nostru uh, este să fie unul sigur, nu doar în zona economică a Australiei, ci la nivel global, atunci chestiunea comerțului liber trebuie să fie abordată în mod serios pentru că altminteri pentru că, altminteri, dezvoltarea economică va fi înnăbușită și vom avea cu toții probleme. Am fost în avangarda eforturilor de liberalizare a comerțului, de multă vreme facem acest lucru și opțiunea, cel puțin opțiunea guvernului meu, a fost întotdeauna de a avea formuri multilaterale mai degrabă decât bilaterale. Odată ce am spus asta, și din cauza dificultăților care pot apărea în foruri multilaterale, în organizații multilaterale, am uh, încercat să obținem și un, uh, o serie întreagă de acorduri bilaterale cu destul succes și credem că acestea au îmbunătățit situația noastră economică. Așa cum știți, ne-am confruntat cu circunstanțe dificile ca urmare a crizei economice globale, crizei financiare globale, la fel ca și Uniunea Europeană, am investit uh, foarte mult într-un pachet de stimulare economică, dar și nu numai că nu am uh, intrat în recesiune economică drept rezultat al acestui pachet de stimulante, dar credem că vom fi chiar datorită Uh, relațiile noastre comerciale, vom reuși să ieșim din cea mai rea parte a crizei financiare. Începește economia noastră. Economia noastră este, dacă vreți, într-o uh, situație foarte bună și într-o perioadă de creștere foarte bună și sunt uimit cât de puternic a crescut moneda noastră națională față de multe alte uh, valute din lume și, spuneți, și vă asigur că sunt foarte uh, recunoscător atunci când uh, mergem în vizită eu și soția mea și când uh, soția mea cheltuie foarte mulți bani, dar am dat seama că pentru că dolarul australian, australian a crescut, de fapt cheltuie mai puțin. Am încercat să fac o glumă așadar, dar cred că acest exemplu arată modul în care economia noastră s-a îmbunătățit. Would we like to see am vrea să vedem o continuare a liberalizării comerțului. Aceasta este atitudinea noastră și uh, dorința noastră. Pentru că noi considerăm că asta va duce la crearea de locuri de muncă și acestea, la rândul lor, ne vor ajuta să ne îndeplinim obligația de a oferi demnitate, respect și uh, valoare persoanelor care lucrează în economia australiană. Lucrul cel mai important în aceste circunstanțe este să poți să faci tranziția de la industriile de la vechile industrii și de la vechiul mediu economic care exista înaintea crizei către poziția în care ar trebui să te afli atunci când se încheie negocierile. Nu pretindem că nu sunt uh, probleme dificile de discutat. Una dintre problemele pe care le uh, exprimăm noi foarte clar și foarte direct la orice negociere este cea a produselor agricole. Cunoaștem sensibilitățile care există în Parlamentul European pentru acest subiect. Dar e un subiect care ne preocupă foarte mult și pe noi. Și din moment ce m-am referit la acest subiect și știu că mm, probabil doriți să-mi puneți întrebări, sper să reușesc să, am și, să pot să dau și răspunsuri la aceste întrebări, m-aș opri aici, nu înainte de a spune că noi în Parlamentul Australian avem o comisie de afaceri externe comună, comună ambelor camere ale Parlamentului, deci cu membrii și din Senat și din Camera Reprezentanților, și care examinează o serie întreagă de chestiuni, printre care apărarea, comerțul și în special drepturile omului. Acestea sunt principalele subiecte pe care se concentrează activitatea acestei comisii. Așadar, vreau să vedeți cât de interesați suntem de aceste probleme și cum suntem întotdeauna gata să interacționăm cu colegii din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o prezentare uh, exhaustivă, deși concisă. În acest uh, moment putem începe dezbaterile. Dacă sunt colegi care au observații, comentarii sau întrebări de pus, domnul președinte Hogg uh, va fi dornic să Uh, și să vă împărtășească ideile sale. Vă rog, domnul Galer. Uh, thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. It was only some fell, I think. <laughs> no major earthquake. A, a căzut o sticlă de apă, nu, nu s-a întâmplat nimic. Mulțumesc că îmi dați cuvântul. Bun venit uh, în fața comisiei noastre. Aș vrea să mă refer la o problemă pe care dumneavoastră nu ați menționat-o în introducere, dar uh, care a fost pe agenda mea încă de câțiva ani. Eu sunt uh, membru al uh, adunării parlamentare comune ACP și știți că PEU vine de la Pacific, deci e și zona dumneavoastră, vecinătatea noastră și am asistat la angajamentul noastră în a stabiliza această regiune unde sunt câteva puncte fierbinți, cum ar fi Fiji, unde se mai tot dau lovituri de stat, sau insulele Solomon, uh, sau Papua, uh, New Guinea, Papua Noua Guinee, cel mai mare dintre aceste state din această regiune. Întrebarea mea este cum percepeți eforturile de stabilizare în, uh, în Fiji și Solomon pe de-o parte, dar în special în Papua Noua Guinee și are acesta vreun impact asupra politicilor noastre privind uh, imigrația și imigrația ilegală? și Știți că noi avem destui bani în Fondul European pentru Dezvoltare alocați acestor țări. Ce posibilități de cooperare vedeți pentru a folosi cât mai bine banii noștri și banii noastre pe care alocăm acestor eforturi? Vă mulțumesc. Președintele, vă rog, domnule Hong. Întotdeauna ne-am uh, uitat cu multă atenție în, în jurul nostru, în vecinătatea noastră și în curtea noastră. Am creat un uh, minister special pentru a fi sigur că avem relații cât mai bune cu aceste țări din nordul, nord-estul Australiei și în special din nord-vestul Australiei. În ce privește Fiji, insulele Fiji, N-am încercat să impunem niciun fel de soluție noi înșiși. Am încercat să colaborăm cu țările din Pacificul de Sud-Vest și să vedem dacă problemele se pot rezolva într-un mod pașnic și armonios. Noi nu ne considerăm ca un fel de lider al operațiunilor, ca să spunem așa ci colaborăm foarte strâns cu guvernul neozelandez pentru a ne asigura că legăturile, relația cu această țară este într-adevăr una foarte bună. Ne-am crescut și noi ajutorul pentru dezvoltare oferit acestor regiuni pentru a ajuta în special la dezvoltarea unei bune guvernări și a statului de drept, precum și la oferirea unor servicii de bază dar și în domenii cum ar fi lupta împotriva HIV. Deci am încercat să ne aducem și noi contribuția pentru a ne asigura că există stabilitate în această zonă. În ce privește Papua New Guinea, Noua Guinee, Papua Noua Guinee, mă scuzați, avem o relație bună și adesea Parlamentul nostru primește vizitatori din Papua Noua Guinee, insulele Solomon sau Tonga, care este într-o perioadă de tranziție guvernamentală și este pe cale să îmbunătățească și să aprofundeze democrația și cred că pe 25 mai chiar voi face o vizită personală în Tonga pentru a participa la discuții generale în legătură cu implementarea uh, unei mai mari transparențe și unor prevederi privind responsabilitatea aleșilor și demnitarilor publici, uh, prevederi care să fie incluse în Constituție, însă nu se mănâncă acolo ca să le dau lecții, să le țin discursul despre ce trebuie să facă. Ei au avut ocazia să ne viziteze la Parlamentul nostru și au, să observe cum funcționăm noi. Deci, noi suntem activi în această regiune, suntem foarte activi și în relația cu un alt vecin al nostru, și anume Indonezia, pentru că este una dintre cele mai mari eh, națiuni ale regiunii, deci nu putem decât să avem relații bune cu ei. Și am menționat acest lucru pentru că aici intervine problema imigrației ilegale. Știu că sunt mari dificultăți în uh, unele părți din Europa și pentru noi e o problemă, dar nu de același uh, ordin de mărime. Imigrația ilegală vine prin aceste țări care sunt imediat la nordul uh, Australiei, Papua Noua Guinee și prin insulele din Pacificul de Sud-Vest și mai ales imigrația ilegală vine în, din zona de nord-vest și anume prin Malaezia, Indonezia și apoi uh, peste prin traversarea unei, unei, uh, unei zone maritime foarte periculoase se ajunge în nordul Australiei. Însă, nu e uh, problema în niciun caz de dimensiunile cele de la Lampedusa sau din Grecia, dar evident este o preocupare umanitară pentru noi și ne creează anumite dificultăți în ce privește procesarea, administrarea fluxului de migranți care ajung pe Uh, țărmurile noastre. Cred că am uh, reușit să răspund la întrebările noastre. Președintele, cu siguranță. Acum avem o intervenție a unui coleg de la Comisia INTA, domnul Scholz, vă rog. Ähm, mulțumesc, domnule președinte, și eu vă mulțumesc pentru informațiile oferite. Aș dori să adresez două întrebări referitoare la câteva aspecte menționate deja de vicepreședintele acestei comisii la început. Ce părere aveți despre perspectiva reală a rundei de la Doha? Mai are obiect, Australia drept obiectiv real angajamentul și dacă da, cum se implică Australia în runda prezentă care este decisivă acum și care poartă negocieri, negocieri ce trebuie să se finalizeze la un moment dat ce disponibilitate întrezăriți în partenerii dumneavoastră, asta în special în țările industrializate, de a face ceva împreună pentru finalizarea rundei Doha? Și adresez și a doua întrebare care se leagă de prima într-un fel sau altul, pentru că discutăm despre cooperarea comercială regională, interregională. Este un obiectiv al Uniunii Europene de a avea în vizor mereu regiunile și de a nu ceda foarte mult în negocierile bilaterale. Să nu încheie mult prea multe tratate bilaterale și să aibă în vedere uh, regiunile în ansamblul lor, fiindcă există o adevărată inflație de acorduri bilaterale la ora actuală. Și în acest context vreau să spun că dumneavoastră aveți un acord interregional multilateral cu statele asiatice ce periclitări uh, întrezăriți uh, la acest capitol, date fiind discuțiile comerciale purtate acum de Uniunea Europeană cu uh, țările asiatice, cu aceleași țări asiatice, prin prisma unor acorduri bilaterale. Și am și o a treia întrebare. Mă bucur că ați menționat Papua Noua Guinea și Fiji, pentru că noi am analizat foarte critic situația din Fiji în Parlamentul European. Asta când am evaluat uh, acordul comercial. Ce părere aveți despre acordul nostru semnat cu Fiji? Credeți că din cauza acestui acord se întârzie progresul democratic în Fiji? Aș dori să aud părerea noastră. Mulțumesc. Domnule președinte, aveți cuvântul. O să răspund mai întâi la ultima parte uh, a intervenției dumneavoastră. Nu cred că este de competența mea să exprim aici o opinie referitor la cum va arăta situația cu Fiji de rezultat al acordului. Cred că este mai bine să evaluez situația mai întâi, înainte să mă exprim pe marginea acestea. Cu referire la a doua întrebare, Cred că avem șansa de a crea armonie între, multi, între acorduri multilaterale și acorduri bilaterale. Nu trebuie ca aceste lucruri să se bată cap în cap. Însă ideea este că aici ar trebui să mizăm în primul rând pe armonie. Aceasta este soluția cheie. Abordările multilaterale sunt foarte importante specific acest uh, lucru prin prisma guvernului laborist, fiindcă cealaltă dimensiune poate că nu privește într-adevăr multilateralismul ca fiind uh, atât de important. Noi sperăm că cele două abordări, abordarea bilaterală și cea multilaterală, să poată să conlucreze. În ceea ce privește runda Doha, uh, am fost extrem de Uh, activi. Și nu doar că ne-am implicat activ, dar am format un grup, grupul CANS, despre care noi credem că în cele din urmă a reușit să facă din runda de la Uruguay o rundă de succes, cu concluzii concrete. Probabil că știți deja și dumneavoastră, problema negocierilor comerciale nu este niciodată ușoară, fiindcă, în general și pe bună dreptate, oamenii vin cu propria agendă. Chiar și în momentul în care negociem acordurile de liber, liber schimb uh, la nivel bilateral, apar mereu probleme. Și în cele din urmă, multe dintre acestea rămân uh, nerezolvate la finele negocierilor. Am preferat să credem că runda Doha nu a murit. Ne-ar, plă- ne plăcea să credem că multilateralismul va câștiga în cele din urmă. Pentru că nu putem pur și simplu să ne complacem în ideea de a pune bazele viitorului uh, economic al acestei lumi doar la nivel bilateral. Nu, trebuie să ținem cont de niște principii ce țin de universalitatea națiunilor, astfel încât să avem rezultate concrete la nivel economic, rezultate pentru toată lumea. Rezultate care să nu aducă niciun prejudiciu vreunei economii. E bine, tocmai aici, uh, tocmai în asta constă dificultatea. Este uh, dificil să găsești un echilibru. Este dificil, este complex și câteodată, câteodată trebuie să luăm problema aceasta în propriile mâini ca să ne asigurăm că soluția va fi optimă pentru toată lumea. Dacă aș avea o soluție magică la toate aceste probleme, probabil că m-aș retrage din politică și aș, mi-aș schimba cariera. Problema este că nu sunt uh, un magician al soluțiilor și nici nu cunosc vreun magician. De ar fi, de ar exista vreunul tare, aș vrea să-l găsesc. Poate că dorește și domnul ambasador să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule președinte Hawk, Aș dori să adaug doar câteva elemente în această dezbatere. Să ținem cont totuși de conflictul care a existat între Uniunea Europeană și Australia pe probleme comerciale. Uniunea Europeană și Australia s-au străduit foarte mult să ajungă la finalizarea negocierilor Doha. Comisarul de Hucht și alții au vorbit pe uh, aceste teme foarte aprinse. SUA, Brazilia, India, din variate motive, au avut câteva dificultăți uh, în ultimele luni, mai ales în ceea ce privește accesul pe piețele non-agricole. După cum a spus-o deja și președintele Senatului, încercăm să uh, încheiem simultan acorduri bilaterale de liber schimb la nivel individual. Guvernul australian săptămâna trecută a anunțat însă că va deschide în mod agresiv piețele și negocierile comerciale pe bază sectorială, cu toate că noi considerăm că nu există acces uh, egal și de cealaltă parte. În ceea ce privește insulele Fiji și pachetul economic, suntem extrem de întristați de uh, guvernul interimar și de modul în care acesta respectă principiile democratice în Fiji. Am încercat împreună cu alte națiuni din Pacific să impunem câteva sancțiuni și câteva măsuri, în același timp investind aproximativ 30 de milioane de euro pentru dezvoltarea Fiji prin ONG-uri și prin asistență non-guvernamentală. Comisia Europeană este foarte generoasă cu statele din Pacific și este printre cei mai mari donatori din zonă. Negociază cu noi astfel încât să vedem cum anume putem oferi asistență populației din Fiji în concordanță cu nevoile de acolo. Totul trebuie plasat în contextul în care noi negociem un acord cadru cu uh, Uniunea Europeană. Am încheiat negocierile în ceea ce privește autoritățile delegate pentru asistență și pentru ajutorare. Vom colabora cu Uniunea Europeană pentru a acorda asistență în Pacific și Uniunea Europeană ne va oferi nouă asistență astfel încât să putem interveni cu ajutor în Africa. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule ambasador. Are cuvântul uh, Toma domnul Roicek, responsabil în Parlamentul European pentru Asia, vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Roicek, permiteți-mi să adresez o întrebare legată de partenerul cel mai vechi al Australiei în uh, ceea ce privește relațiile comerciale, Noua Zeelandă. Primul acord a fost semnat în 66 și au mai fost semnate și altele de atunci. Puteți face o comparație Eh, la nivelul integrării economice și nu numai, pentru că este și liberă circulație între Australia și Noua Zeelandă eh, și ceea ce facem noi eh, la nivelul Uniunii Europene? Unde vedeți similitudini și unde identificați diferențe? Și am și o a doua întrebare legată de acordurile de liber schimb. Este vorba de acordurile trilaterale, Australia, Noua Zeelandă, statele ASEAN. Uh, Cred că un acord trilateral a fost semnat în urmă cu trei ani, dacă nu mă înșel, între aceste entități. Vreau să știu cum evoluează lucrurile. ASEAN reprezintă o comunitate de 400 de milioane de consumatori, o entitate extrem, extrem de importantă pentru Australia. Și am și o treia întrebare. Din câte am înțeles, din din prezentarea dumneavoastră, Australia începe acum să negocieze acorduri de liber schimb cu China, de asemenea cu Japonia. Eventual, uh, ați putea să ne dați mai multe detalii cu privire la stadiul negocierilor și ceea ce se întâmplă mai departe? Mulțumesc. Thank you, Domnule președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc, spune președintele Senatului, în ceea ce privește relațiile cu Noua Zeelandă. Nu știu dacă sunt în măsură să vă ofer eu o listă exhaustivă între similitudine cele ce există cu Uniunea Europeană, din câte am înțeles eu. Nu știu dacă prin prisma ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană poate să se facă o comparație directă între experiența dumneavoastră și experiența noastră, din mediul nostru în relațiile cu Noua Zeelandă. Dar, cred că principial aveți dreptate. Am... Ne-am mișcat pe aceeași linie pe multe, pe multe chestiuni ce țin de Noua Zeelandă. Există Așadar, unanimitate confortabilă, mai ales în ceea ce privește libera circulație între statele noastre. Tind totuși să cred că probabil singurul pas care ar reprezenta o diferență majoră ar fi acela al formării unei uniuni parlamentare lucru care nu este fezabil în viitorul apropiat, dat uh, fiind independența și suveranitatea ambelor state. Nu constăm că este nevoie în acest stadiu să aibă loc asemenea uniune. Și la fel se poate vorbi și despre o uniune monetară între noi. Dar, din nou, nu cred că acest lucru a fost uh, luat în calcul la modul cel mai serios. am uh, participat la un studiu al Parlamentului nostru care a analizat problema mai în profunzime și anume a analizat perspectiva unei uniuni monetare în sud-estul Pacificului. De ce s-a întâmplat acest lucru? Din cauza potențialelor avantaje pentru națiunile mai mici care fac comerț atât cu Australia cât și cu Noua Zeelandă. Dacă am avea o uniune monetară, o monedă standardizată similară cu ceea ce reprezintă euro, chit că nu toate țările participă la zona euro, atunci, într-adevăr, situația ar fi alta. Dar, după cum am spus, această idee a fost pur și simplu exprimată. Nu înseamnă că a fost și primită cu brațele deschise de marea majoritate. În ceea ce privește acordul liber schimb cu țările ASEAN, acord extrem de important, după cum a spus-o și domnul ambasador, ne deschidem cu dragă inimă piețele comerciale, fiindcă noi considerăm că doar astfel economia noastră va crește. Australia și Noua Zeelandă participă la asemenea acorduri, lucru care este binevenit. Și privitor la acordurile de liber schimb cu China și cu alte state, menționez faptul că nu pot să intru în detalii, fiindcă nu le cunosc, dar cunosc un lucru. Nu, ne aștept, nu ne-am așteptat niciodată ca procesul de a semna un acord de liber schimb cu China să fie unul facil. Ideea este că în China există o serie de probleme pe care am dorit să le abordăm în momentul în care semnăm astfel de acorduri. De aceea situația nu este atât de uh, facilă și în rest aș prefera să nu comentez. Vă mulțumesc. Uh, uh, Domnule ambasador, mulțumesc. că Aș adăuga că China mm, este cel mai important partener comercial, uh, se afla până de curând pe locul doi uh, după Uniunea Europeană și negocierile noastre privind uh, un acord de liber schimb cu China sunt în curs, ele întâmpină dificultăți care sunt de responsabilitatea ambelor părți și primul nostru ministru va vizita China săptămâna viitoare în ceea ce privește relațiile comerciale cu Japonia. Acestea sunt destul de avansate, este un partener important. Și cu privire la acordurile liber schimb cu țările din ASEAN, știm că Uniunea Europeană are mai multe acorduri de liber schimb, inclusiv cu uh, țările din regiunea ASEAN și un sistem de preferințe. Pentru noi acest lucru nu reprezintă un pericol în ceea ce privește situația comercială din regiune și încurajăm uh, Uniunea Europeană să continue această cooperare cu țările din ASEAN. Și nu suntem interesați de, pentru moment de un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană și nu respingem această idee pentru viitor. Ancora un certo numero di inter... am uh, în continuare câteva persoane pe lista celor care doresc să ia cuvântul. Dacă sunteți de acord, luăm acum două intervenții și apoi dau din nou cuvântul uh, uh domnului uh, președinte. Cred că trebuie să economisim timpul. Acum uh, un nou membru al Comisiei uh, de Comerț Internațional, domnul Kazak. Благодаря, господин председател. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule senator Hogg, dragi colegi, am ascultat cu deosebit interes prezentarea dumneavoastră și pozițiile pe care le-ați exprimat în legătură cu evoluția negocierilor de la Doha și relațiile cu Australia. Aceste lucruri sunt deosebit de importante, având în vedere rezultatele acestor negocieri. Și, de asemenea, pentru a da un impuls în ceea ce privește abordarea multilaterală a acestor relații. Ați vorbit despre acordurile bilaterale cu China, cu Japonia, însă eu vreau să vă adresez o întrebare pentru că am uh, citit că vor fi lansate în acest an negocieri cu India. Poate că știți că Uniunea Europeană vizează și ea un astfel de acord cu India. Însă avem dificultăți uh, cu partea indiană, mai ales la clauzele care privesc uh, dezvoltarea durabilă și exploatarea prin muncă a copiilor, precum și alte aspecte. Credeți că vă veți uh, lovi de obstacole în negocierile cu India din aceste puncte de vedere? Și a doua întrebare. Comerțul bilateral din Australia și Uniunea Europeană are un sold negativ pentru Australia, în sensul că exporturile sunt mai mici decât importurile. Cum credeți că veți putea depăși această tendință pentru a atinge un echilibru mai bun în schimburile bilaterale? Domnul Sigwich. Dziękuję bardzo. Przybywa pan z tego... Mulțumesc. într-adevăr, veniți dintr-o parte a lumii care nu este suficient de cunoscută în Europa, poate din cauza distanței. Se pare însă că în ultimii ani ne confruntăm cu o dominare a Chinei în această parte a lumii. Se vorbește foarte mult despre expansiunea economică a Chinei și despre importanța sa în creștere. Și atunci mă întreb care sunt uh, perspectivele Australiei în ceea ce privește China. Cum vedeți dezvoltarea Chinei? Care este opinia dumneavoastră privind dialogul dintre China și Taiwan? Sigur, luând în calcul contextul actual și o posibilă unificare între cele două țări. Vă mulțumesc! Vă rog, domnule președinte, dacă doriți să răspundeți la aceste întrebări, aveți cuvântul. În primul rând, întrebarea privind negocierile cu India. Sigur că nu vom uh, accepta niciun fel de compromis în ceea ce privește exploatarea prin muncă a copiilor, nimic care să încalce drepturile omului. Sigur că aceste lucruri vor aparține negociatorilor. Eu nu fac parte din echipa de negociere, însă sunt sigur că vom face tot ce este posibil ca, ca orice acord de liber schimb, dacă vom ajunge la unul, să fie acceptabil din punct de vedere al standardelor privind drepturile omului. Să fie acceptabil pentru poporul australian. Și dorim să ne considerăm uh, ca niște susținători ai drepturilor omului. Din nou, nu sunt implicat direct în aceste negocieri, deci nu pot să vă dau mai multe detalii. În ceea ce privește deficitul care poate exista în relațiile noastre comerciale, nu vedem asta ca fiind neapărat o problemă legată de comerțul de mărfuri. Noi suntem convinși că avem foarte multe de oferit și la uh, furnizarea serviciilor din studiile pe care le-am văzut la Parlament, înțeleg că au existat multe bariere și în acest domeniu, mai ales uh, uh, taxele care existau uh, în trecut pe partea de comerț cu mărfuri. Și credem că expertiza pe care o avem în diferite domenii, cum sunt domeniile financiare, turismul și, bineînțeles, E bine, deci cred că în aceste domenii pot fi stabilite niște elemente care să permită accesul la ele. Avem uh, zăcăminte de uh, resurse naturale imense pe care le putem exporta și multe dintre acestea nu sunt supuse taxelor. Uh, Așadar, nu e vorba numai de comerțul de mărfuri. Aici trebuie să ne gândim și la comerț și la servicii și pentru noi aici vedem oportunități, suficiente oportunități. În ceea ce privește poziția dominantă a Chinei, cred că știți că în ultimii peste 30 de ani am avut angajamente importante față de China, chiar într-o perioadă în care nu prea era bine văzut să fie angajat în relații cu China. Noi am uh, dezvoltat aceste relații uh, pe parcursul diferitelor guverne și considerăm că China este un actor esențial în multe domenii și ca urmare Trebuie să uh, colaborăm într-un mod cât mai intens, trebuie să îmbunătățim dialogul pentru a ne asigura că avem o înțelegere comună a acestor domenii. În ceea ce privește China și Taiwanul, aici se pune problema stabilității în regiune și deja de multă vreme am avut, uh, am susținut politica o singură China. Am spus întotdeauna că recunoaștem că există o singură China și față de Taiwan am spus întotdeauna că este vorba de o entitate economică și chinezii ne-au înțeles poziția din acest punct de vedere și sigur că vom saluta orice încercare de reunire a celor două economii pentru a acționa ca un tot unitar, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere diplomatic al relațiilor internaționale. Sigur că acest lucru nu ne-a împiedicat, așa cum veți vedea, pentru că acest lucru a contribuit la dezvoltarea APEC, a cooperării uh, economice Asia-Pacific și relația cu și relațiile în cadrul APEC au funcționat foarte bine de-a lungul timpului și cred că guvernul Chinei a respectat această atitudine pe care noi am adoptat-o de-a lungul timpului și această politică clară, o singură China. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum domnului Robert Steady, care este vicepreședintele Comisiei INTA. Mulțumesc. Domnul Fettering face parte din publicul nostru astăzi și l-am cunoscut Uh, într-un, într-o perioadă în care niciunul dintre noi nu avea părul alb încă. Și mi-a spus atunci un lucru care m-a surprins și care cred că este foarte important când discutăm uh, relațiile cu Australia și Noua Zeelandă. Și anume că a obținut pacea în Uniunea Europeană, ceva ce există așadar, este foarte important și trebuie să și trebuie să vă mulțumesc pentru că și dumneavoastră ați participat la acest lucru. Ați vorbit la un moment dat despre agricultură. Credeți că agricultura va continua să fie o problemă? Vedem că uh, prețurile cresc cu 200 de lire pe tonă la grâu și ne vom uh, confrunta de asemenea cu o creștere a populației uh, lumii cu 50 uh, cu 50 de milioane pe lună până în 2050 și toate aceste probleme legate de cote, de taxe vamale sunt foarte importante și un alt punct uh, din prezentarea dumneavoastră, fiindcă acum asistăm la, așadar la o reuniune comună cu Comisia FED, ați spus că guvernul australian a confir- și-a confirmat orientarea politică emițând o nouă declarație de politică comercială în aprilie 2011 și a spus că politica comercială va fi formulată într-un mod independent de orice uh, considerații care ar putea cădea sub incidența relațiilor externe. Este un mod opus față de cel pe care l-am avut noi în abordarea tratatului de la Lisabona și vă, vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră despre asta. Mulțumesc. Domnul Danjean, care este președintele subcomisiei Securitate și Apărare, care va vorbi despre securitate și apărare, o nouă temă de interes comun. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să-mi exprim uh, simpatia față de ceea ce situația pe care a trăit-o teritoriul Queensland, am fost în Australia și Noua Caledonie recent și am putut să văd care a fost, care a fost dimensiunea uh, daunelor de acolo. O problemă legată de apărare. În această perioadă de constrângeri bugetare foarte stricte pentru toate țările occidentale care apasă, care, care um, afectează capacitățile de apărare ale tuturor țărilor, care este politica de apărare a Australiei pentru următorii ani. Și dumneavoastră vă confruntați cu aceste reduceri bugetare foarte importante și trebuie să vă reduceți și capacitățile militare în acest sens. Și în al doilea rând, politica comună de securitate și apărare, care este implementată la nivelul Uniunii Europene. Ei bine, sunt aici posibile parteneriate cu Australia, având în vedere că avem operațiuni militare comune, uh, operațiuni navale, cum ar fi uh, combaterea pirateriei în Somalia și o majoritate de operațiuni care sunt de natură civilă, de reconstrucție statală, de um, construcție de capacitate, măsuri de însoțire, de cooperare vamală, polițienească. Credeți că Australia privește aceste Uh, posibilități cu curiozitate sau de la o distanță uh, mult prea mare, având în vedere posibilitățile de cooperare cu Uniunea Europeană, sau este o pistă plauzibilă? Mulțumesc. Domnule președinte, aveți uh, cuvântul. Thank you. Um... Mulțumesc. Mai întâi, în ce privește declarația privind comerțul. Uh, în ultimele trei săptămâni uh, am fost pe drum, ca să spun așa, am călătorit foarte mult și nu sunt uh, familiarizat cu această declarație. Nu pentru că mi-ar fi spus uh, guvernul să o ignor, dar, dar sunt sigur că ambasadorul uh, e mai familiarizat cu declarația ministrului și va putea comenta. Însă eu m-aș aștepta nu putem ignora problema agriculturii. Aceasta va juca un rol semnificativ până la urmă. Și uh, Înțeleg foarte bine declarația noastră despre faptul că forțele pieței ar trebui să rezolve această problemă. Eu nu știu dacă o rezolva. Cred că va fi nevoie, și asta e opinia mea personală, și de anumite, va fi nevoie și de anumite intervenții și a doua parte legată de această declarație a ministrului, o să-l las pe ambasadorul să comenteze, că nici nu, nu, nu știu de această declarație. În ce privește problema uh, apărării, nu este o scădere a angajamentelor uh, guvernului australian în ce privește forțele noastre militare. Asta e foarte clar. Însă, există un buget pe care guvernul trebuie să-l uh, prezinte pe 12 mai anul acesta. Și ce inițiative va lua guvernul în cadrul acestui buget, asta nu pot să știu eu, că nu-mi spun mie, dar uh, aș fi foarte surprins dacă acest buget ar afecta în vreun fel angajamentul pe care îl avem față de uh, forțele noastre de apărare, față de uh, forțele militare. După cum știți, am fost implicați activ în teatre de operațiuni, cum ar fi Afganistanul, și suntem foarte angajați față de acestea. Și nu numai că suntem foarte angajați față de aceste aranjamente de securitate și de menținerea păcii, dar Deși nu suntem membri NATO, am fost uh, gata să ne implicăm alături de NATO ca să ne asigurăm că forțele noastre sunt folosite în avantajul uh, forțelor NATO din aceste teatre de operațiuni. Și, deși evident suntem complet uh, deconectați de problema Libiei și nici nu avem forțele necesare, totuși, prin intermediul ministrului nostru de externe, domnul Rudd, Kevin Rudd, am jucat un rol foarte activ în crearea zonei uh, de interdicție aeriană în această regiune. Așadar, nu avem doar o concentrare uh, măruntă în ce privește Uh, implicarea noastră militară sau de afaceri externe, ne considerăm, considerăm că avem de jucat un rol la nivel internațional. Și dacă doriți un exemplu privind implicarea noastră într-o dispută uh, care încă există și continuă, trebuie să ne uităm la faptul că de la armistițiu, dacă pot să spun așa, din Cipru din 1974, uh, Australia are în acea țară ofițeri ai, politicii, uh, ai Poliției Federale și angajamentul acestor uh, angajamentul nostru față de această țară nu a slăbit în toți acești ani. În ce privește probleme mai generale, cum ar fi pirateria și altele. Vom examina aceste chestiuni în propriile noastre teatre de operațiuni. Avem uh, destule resurse care se aplică deja în lupta împotriva imigrației ilegale și facem asta prin intermediul uh, ofițerilor noștri vamali care patrulează în apele teritoriale, și considerăm că acolo unde putem suntem dispuși să oferim echipament cu împrumut unor operațiuni aprobate de Națiunile Unite și ne vom asigura că ne facem și noi, ne aducem și noi contribuția, deși nu avem o forță, o armată foarte mare, dar asta nu ne exonerează de responsabilitatea de a oferi uh, pace și securitate în regiune. Și o să-l las pe domnul ambasador dacă dorește să mai comenteze pe acest subiect. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, ca introducere, sunt un fost ministru al apărării în Australia. Uh, acum cheltuim cam 2% din PIB pe armată și în ultima decadă a modernizării armatei guvernul australian s-a angajat să aibă o creștere anuală a cheltuielor militare pe următorul deceniu și în același timp să îmbunătățească și eficiența modului în care se folosesc acești bani. Am uh, considerat că propria noastră securitate se bazează pe parteneriate uh, nu doar la nivel uh, regional, ci și global. Acum negociem cu NATO un parteneriat strategic pe termen lung care ar acoperi și probleme cum ar fi lupta împotriva pirateria, terorismului, proliferării nucleare și ajutorul în caz de dezastru umanitar. Am fost susținători activi a ideii că NATO și Uniunea Europeană trebuie să aibă abordare globală a problemelor de securitate și așa cum a spus președintele, suntem uh, a zecea țară după contribuțiile făcute la efortul de război în Afganistan și credem cu putere în uh, operațiunea din Afganistan și la fel suntem angajați în activități uh, antipiraterie în, uh, în largul coastelor Somaliei. În ce privește comerțul, guvernul australian a făcut un anunț săptămâna trecută că va schimba substanțial atitudinea față de negocierile comerciale. Adică, da, vom continua să fim preocupați de probleme cum ar fi exploatarea copiilor sau a muncitorilor în general, a lucrătorilor în general, dar guvernul a anunțat că va avea o atitudine mai agresivă în cadrul negocierilor comerciale și uh, va deschide uh, cu prioritate piețele noastre, chiar dacă vom avea la rândul nostru parte doar de o deschidere limitată a piețelor celor cu care negociem. Guvernul nu consideră că negocierile comerciale sunt așa un fel de uh, Uh, negocieri de vitrină, trebuie, ci trebuie să fie unele de substanță și vreau să subliniez că modul în care lucrăm, de exemplu, nu uitați că avem 40% din uraniul uh, existent, uh, dar nu dorim și nu suntem dispuși să vindem Indiei uraniu, deși suntem, avem o relație foarte bună cu ei, pentru că ei nu au semnat tratatul de non-proliferare. Așadar, uh, încercăm să ne urmărim și interesele economice, dar am decis că pentru că astăzi uh, suntem într-o poziție, că uh, faptul că suntem într-o poziție economică puternică acum se datorează deschiderii piețelor pe care guvernele australiene succesive le-au operat în ultimii 40 de ani și am considerăm că este în interesul nostru să ne deschidem și mai mult piețele în continuare către restul lumii pentru a ne crește prosperitatea domnul Kirilov și apoi domnul uh, Aghi Georgiu și aici închidem uh, dezbaterea. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule senator, ați menționat angajamentul țării noastre în operațiune din Afganistan. Probabil că aveți o dezbatere și noastră în Australia în legătură cu eficiența contribuției noastre. Cum evaluați acest lucru? Dar mai interesant pentru mine, cum evaluați situația generală și strategia de ieșire din această operațiune? Asta așa, ca să aflăm uh, o opinie venită de cealaltă parte a planetei. Domnul Agi Georgiu. Bună. Dați-mi voie să-i urez bun venit, domnule președinte Hogg. Am ascultat uh, descrierea pe care a făcut-o economia australiene și sunt... Sunt foarte plăcut uh, impresionat de ceea ce ați spus. Αναφορές και αναλύσεις που γίνονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μόνο 10 δευτερόλεπτα. Aceste comentarii uh, pozitive m-au făcut să mă gândesc la ce se spunea în Statele Unite cu puțin timp înainte să înceapă criza. Sigur, nu fac o comparație între cele două situații, dar vreau să știu ce faceți noastră diferit în Australia? Care sunt lucrurile pe care le-ați făcut în, în mod diferit în Australia? și care ar putea să fie un exemplu atât pentru Statele Unite cât și pentru noi, Uniunea Europeană. Apoi, în ce privește subiectul uh, imigrației, V-ați referit uh, la acesta. Nu sunt foarte sigur cum abordați această problemă, dar cred că vă ocupați de el și dați-mi voie să nu fiu foarte diplomat aici, da, țări cum este Australia și care a fost uh, în trecut o țară de imigrație, oamenii se duceau masiv în Australia și poporul australian constă din foști imigranți, din descendenția unor imigranți, acum uh, ei văd cum alți imigranți ajung pe țărmurile uh, lor. Și ca să mă refer și eu la o problemă invocată de domnul Kirilov în legătură cu Afganistanul. Cum vedeți rolul dumneavoastră în viitor acolo și care este viitorul Afganistanului din punctul dumneavoastră de vedere? Președintele, vă rog să uh, răspundeți dacă doriți la aceste întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, în ce privește Afganistanul? Am avut implicarea noastră în Afganistan a fost ca urmare a unei decizii a guvernului și nu a Parlamentului. Totuși, la începutul acestui an, Parlamentul, atât în cadrul Senatului cât și în Camera Reprezentanților Parlamentului Australian, a dezbătut îndelungat cazul uh, implicării noastre în Afganistan și deși au existat uh, opiniuni, opinii diferite în legătură cu unele aspecte ale acestei implicări, cred că se poate spune că există o susținere generală a implicării țării noastre în acest uh, conflict. Unii dintre compatrioții mei ar vrea Uh, o altă procedură, un alt mod de acționare, dar asta diferă de la opiniile politice, la opinie politică la alta. Deci nu se pune sub semnul întrebării faptul că suntem acolo, în Afganistan. În ce privește o strategie de ieșire din această situație, știți foarte bine că noi avem acolo nu doar forțe combatante, ne am trimis acolo și uh, forțe de reconstrucție de, și de construcție a societății, pentru că noi considerăm că doar operațiunile militare, prin ele însele, nu vor fi suficiente pentru a câștiga Afganistanul. Așadar, am trimis acolo și ingineri și tot felul de alți specialiști care ajută pe afgani să își reconstruiască comunitățile, să creeze un mediu mai sigur în care să trăiască și să le dea motive de autorespect, de respect de sine pe care nu le aveau până acum. După cum știți, uh, am suferit și noi pierderi în Afganistan, pierderi de, vieți, pierderi de vieți omenești, care au reprezentat un preț uriaș pe care unele familii australiene ar trebui să-l plătească. Noi, Parlamentul, fie că e vorba de Senat sau de Camera Reprezentanților, am adus uh, cel mai înalt omagiu celor care și-au sacrificat viața în numele păcii și justiției peste tot în lume. Și, cum s-a spus mai devreme, uh, foarte uh, curând voi pleca la Gallipoli pentru a comemora Uh, implicarea Anzacului, a contingentului australian și neozelandez uh, care a participat la primul război mondial uh, și de asemenea am participat și la implicarea, la comemorarea implicării națiunii noastre în efortul de război al Marii Britanii. Întotdeauna am fost, din acest punct de vedere, o națiune iubitoare de libertate și de justiție și am luptat pentru asta. În ce privește comentariile pozitive pe care le-am făcut în legătură cu situația economică a Australiei, dați-mi voie să spun că uh, n-am ajuns acolo unde suntem fără niște măsuri dureroase și sunt sigur că și ambasadorul va fi de acord cu mine. Nu vorbim despre un succes instantaneu și nu cred că pe de altă parte uh, nu cred nici că economia australiană se intre în colaps în următoarele zile pentru că am tot vorbit atât de bine despre ea. Dacă ar fi să comparăm, să ne comparăm noi cu Statele Unite sau cu alte țări și cu ce au făcut acestea în uh, timpul crizei, noi am avut o reglementare foarte puternică și foarte dură a piețelor financiare, care nu a permis să se întâmple lucruri care s-au întâmplat în special pe piața financiară americană și în alte piețe financiare mondiale. Și cred că dacă vă uitați la ce s-a întâmplat în țările G20 după ce a izbucnit criza financiară, veți vedea că Australia a susținut întotdeauna o, un control financiar mai, mai strâns asupra acestui sector și să nu îi lăsăm pur și simplu forțele pieței să opereze liber. Sigur că aceste forțe ale pieței sunt bune din anumite puncte de vedere, Dar, pe de altă parte, dacă ne uităm la exemplu american, vedem că ele pot avea și un efect devastator. Deci cred că noi am fost mai bine plasați din acest punct de vedere. Continuăm să examinăm îndeaproape modul în care funcționează piața noastră financiară ca să ne asigurăm cât putem, pentru că sigur nu o să pretind niciodată că suntem uh, uh, că nu greșim deloc, dar să ne asigurăm că piața dă dovadă de responsabilitate. Asta nu înseamnă că din când în când nu vor exista probleme, că nu vor fi băieți răi care vor încerca să încalce sau să păcălească reglementările pe care le avem. Sigur că vor fi și că vor încerca. În ce privește imigrația, cred că ar trebui să spun că avem două probleme din acest punct de vedere. E vorba de imigranții ilegali care au avut o viză, dar a căror viză a expirat, deci vin cu o viză turistică sau de alt tip și rămân după ce le expiră această viză și sunt cam 60.000 de astfel de persoane și proporțional, dacă e să privim lucrurile, să comparăm cu problema în alte țări din Europa, atunci a noastră pare nesemnificativă. În ce privește cei care încearcă să ajungă în Australia pe căi mult mai periculoase, așa numiții boat people, oamenii care vin pe, cu tot felul de bărci și de alte embarcațiuni, avem obligație să respectăm regulile Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați și să îi interogăm pe acești oameni să vedem dacă sunt realmente uh, persoane care uh, merită, au dreptul la azil sau nu. Nu vrem uh, ca acești oameni să nu aibă posibilitatea să circule liber în, în comunitate. E treaba noastră să analizăm, să vedem ce se întâmplă cu ei sigur, au existat momente în care s-au manifestat niște valuri de imigrație mai mari decât de obicei, la standarde noastre mai mari și uh, instituțiile care se ocupă de acești oameni au fost uh, destul de solicitate, dar am făcut față acestor sarcini pentru că avem niște obligații pe care ni le-am luat și o parte dintre acești oameni, într-adevăr, sunt ținuți în detenție, dar nu femeile și copiii, și uh, guvernul are o politică foarte clară în acest sens. Cum se vor sfârși toate acestea, nu știu, să vă spun. Mulți, dar nu toți imigranții, dar mulți imigranți uh, ilegali sunt din Afganistan, alții sunt din Sri Lanka și o altă parte vin din alte țări, cum ar fi Iranul, dar fluxurile acestea migratorii sunt uh, sezonale. Uh, de exemplu, când este sezonul cicloanelor, într-adevăr e foarte periculos să încerci să traversezi cu uh, navele spre nordul Australiei, deci în acel moment slăbește fluxul de imigranți și apoi când vremea se îmbunătățește, automat crește și numărul de imigranți. Poate domnul ambasador dorește să mai adauge ceva. Mulțumesc vreau să spun că economia noastră este într-o poziție puternică pentru că de 40 de ani tot facem reforme, indiferent cine a guvernat uh, Australia. Și în ce privește problema imigrației, noi suntem mândri că suntem o națiune de imigranți și avem probleme foarte mici din acest punct de vedere dacă e să judecăm lucrurile din perspectivă europeană. Eh, forse il collega Starbi vuole Mulțumesc, spune președintele. Cred că domnul Stări dorește să facă niște comentarii finale, să și-a rămas bun de la invitații noștri. Domnule președinte, doresc doar să mulțumesc președintelui Senatului și domnului ambasador pentru modul în care au uh, tratat întrebările, întrebări variate pe teme cât se poate de diferite. Vă mulțumim uh, foarte mult. Nu o să menționăm uh, rezultate din sport, fiindcă sunt provenind din două națiuni care practică același sport. Mulțumesc în, part, din, mulțumesc în numele Comisiei INTA pentru timpul acordat nouă. Președintele Comisiei AFET, sunt de acord cu ceea ce a spus antevorbitorul meu. Mulțumim încă o dată pentru prezență. Yeah, good to see you. Yeah, good to see you. Bene, allora possiamo procedere con il successivo punto all'ordine del giorno. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul doamnei uh, Muniz, UE în calitate de actor global. Rolul său în cadrul organizațiilor multilaterale. Aici discutăm despre cele 154 de amendamente care au fost uh, depuse. Doamna raportor a făcut 10 amendamente de compromis care acoperă cam o treime din totalul amendamentelor depuse, însă dăm cuvântul doamnei raportor pentru detalii. Mulțumesc, domnule președinte. Guvernanța globală și gestionarea comună a afacerilor internaționale în momentul în care problemele devin critice, reprezintă lucruri care trebuie tratate la nivel multilateral, la nivelul organizațiilor multilaterale, fiindcă sunt depășite capacitățile individuale ale statelor membre. Pe de o parte, purtăm acum o dezbatere cu privire la reforma organizațiilor multilaterale, mare parte fondate post uh, cel de-al doilea război mondial. Încercăm să le aliniem pe acestea la să le aliniem noilor realități. Există de asemenea și acele organizații internaționale care trebuie să fie reformate pentru că, sunt, uh, pentru că nu mai sunt la zi. Și există multe probleme pe agenda internațională care trebuie să fie tratate, motiv pentru care trebuie să analizăm legitimitatea noilor organizații create și modul în care Uniunea Europeană poate să activeze aici. Schimbările în lumea globalizată fac ca toate aceste procese să fie complicate. Mulți actori principali, inclusiv Uniunea Europeană, au probleme în ceea ce privește structura internă la acest capitol. Este important ca Uniunea Europeană să vadă cum anume poate să uh, trateze problemele internaționale în momentul în care statele membre sunt uh, parte individuală din organizații internaționale. Iată, domnule președinte, o parte din uh, subiectele tratate în raportul meu care va fi votat mâine. 154 de amendamente, 10 amendamente de compromis, care acoperă 52 din uh, amendamentele depuse. Asta nu înseamnă că nu sunt de acord cu mare parte din celelalte amendamente. Ideea este că pur și simplu restul amendamentelor nu au încăput în amendamentele de compromis, fiindcă uh, fie tratau alte subiecte, fie tratau alte paragrafe, fie Uh, erau de altă natură. Avem un raport cu amendamente care într-adevăr se poate bucura de consens în Comisia noastră. Nu este un raport uh, politic, este un raport instituțional care tratează aparatul instituțional pus la dispoziția Uniunii Europene pentru ca Uniunea Europeană să joace un rol în reformarea organizațiilor internaționale. Cu noile instrumente puse la dispoziția noastră prin Tratatul de la Lisabona, vedem cum anume putem ca Uniunea Europeană să fie mai bine reprezentată și mai eficient reprezentată în organizații internaționale. Poate că cea mai mare diferență politică la nivelul grupurilor se referă la uh, curajul cu care discutăm despre apartenența Uniunii Europene la organizații internaționale și nu a statelor membre la nivel individual, mai ales în zonele în care Uniunea Europeană are competențe exclusivă. Trebuie să vedem cum anume putem să coordonăm reprezentarea Uniunii Europene în momentul în care împarte prerogative cu statele membre. Așadar, avem zece amendamente de compromis care acoperă principalele puncte ale raportului pe care vreau să le menționez acum. Mai întâi, compromisul 1 se referă la nevoia de a avea cooperare la nivel global uh, prin prisma provocării globalizării. Discutăm despre piața securității energetice, lupta împotriva schimbărilor climatice, violarea drepturilor omului și altele. În al doilea rând, compromisul 2 se referă la Personalitatea juridică a Uniunii Europene care implică participarea acestor, acesteia ca entitate în diferite organizații internaționale în funcție de prerogativele care sunt implicate. De exemplu, aici putem să menționăm uh, rolul în alte reprezentante Ashton și rolul SAE. Aceste instrumente fac ca Uniunea Europeană să se poată exprima pe o singură voce, astfel încât la nivel global să avem un rol clar definit, mai ales în sectorul în care avem competențe exclusive și în zona în care avem competențe împărțite cu statele membre. Trebuie să ne asigurăm de faptul că Uniunea Europeană transmite mereu un mesaj unic în momentul în care uh, se exprimă numele Uniunii Europene reprezentanții europeni sau uh, reprezentanții statelor membre. Apoi, discutăm despre modul în care uh, de, de, deci faptul că este nevoie de mai multă coordonare și mai multă flexibilitate, astfel încât să culegem uh, roadele tratatului de Lisabona în ceea ce privește stipulările pentru participarea în organ, la organizații internaționale. Compromisul 4, amendamentul de compromis 4, se referă la instituțiile financiare multilaterale se discută despre schimbările demografice în interiorul și în afara Uniunii Europene, totul făcând să existe pe viitor o nouă distribuire a pozițiilor fruntașe și a voturilor. Este nevoie ca Uniunea Europeană să îmbrățișeze această schimbare. De exemplu, ne referim la două posturi eh, de conducere de la FMI, și la modul în care economiile emergente trebuie să acționeze într-o manieră constructivă și durabilă în ceea ce privește eradicarea sărăciei, lupta împotriva terorismului, dezvoltare durabilă, lupta împotriva criminalității organizate și împotriva schimbărilor climatice. Compromisul 5. Aici uh, vorbim despre Uniunea Europeană ca un corp supranațional regional cu legitimitate care derivă din tratatele europene ce îi permit acesteia să se definească ca un corp care acționează în concordanță cu valorile europene. Trebuie să ne asigurăm de o mai bună coordonare în ceea ce privește activitatea noastră la nivel internațional, dacă vrem să facem față provocărilor ce ne stau înainte, în special nevoia de a consolida uh, securitatea umană și de a proteja drepturile omului. Iată, acestea sunt aspecte care trebuie, în opinia mea, să apară în raport. Compromisul 6 se referă la rolul în alte reprezentante și colaborarea dintre aceasta și Parlamentul European. Ar trebui să existe o analiză a Uniunii Europene în uh, uh guvernanța globală, astfel încât rolul Uniunii Europene să fie consolidat. Amendamentul de compromis 7 se referă la zonele care sunt de competența imediată a Uniunii Europene. Avem delegația Uniunii Europene care ar trebui să reprezinte Uniunea în sine și statele membre ar trebui să își regândească participarea în acele instituții în care Uniunea Europeană deja reprezintă cele 27 de state membre. Ideea este că ar trebui să fie sprijinită poziția că Uniunea Europeană să exprime vocea europeană în aceste foruri. Vă dau un exemplu în ceea ce vește OMC. Aici Uniunea Europeană are competențe exclusive. Uniunea Europeană exprimă vocea și voința Uniunii Europene ca entitate în sine și a statelor membre. Ideea este ca Uniunea Europeană și statele membre să participe împreună, însă să se încerce să se ajungă la o coordonare a priori între acestea. Discutând despre discutând despre faptul că cele două părți, statele membre și Uniunea Europeană, nu trebuie să intre în contradicție în aceste foruri internaționale. Trebuie ca poziția exprimată să fie una comună. Practic, statele membre sunt rugate să dea un pas înapoi în acele domenii în care Uniunea Europeană este deja reprezentată ca entitate în sine, ca să nu existe o Uh, competiție la nivelul reprezentativității. Cam de, despre asta aș dori să vorbesc. Despre asta am vorbit în momentul în care am spus că uh, trebuie să discutăm cu curaj despre reprezentativitatea Uniunii Europene la nivel internațional. Trebuie să existe o reformă la uh, nivelul uh, organizației ONU, la nivelul Consiliului de Securitate al ONU. Deci Consiliul de Securitate trebuie să fie reformat astfel încât dreptul de veto să fie înlăturat și să fie introdusă ideea unei majorități calificate. Uniunea Europeană, dacă ar avea propriul său uh, Uh, post în Consiliul de Securitate ar putea juca un rol foarte important aici. Este important să avem uh, poziții comune aici pentru că ambasadorii europeni să apere poziția Uniunii Europene în sine și nu a statelor membre. Apoi discutăm uh, despre Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. Avem un amendament de compromis, amendamentul 9, care analizează și dorește să clarifice poziția uh, Înaltului Comisariat ONU pentru uh, drepturile omului. Se discută și despre modul în care Serviciul European de Acțiune Externă putea fi implicat aici. Comisia și delegațiile Consiliului de la Geneva trebuie să rezolve problemele ce au rămas pendinte. Apoi discutăm despre Consiliul Europei și despre modul în care aderarea noastră la Convenția uh, Drepturilor Omului presupune dreptul de a vota la uh, reuniunile Consiliului Europei, dreptul de a numi un judecător la Strasburg. Practic, acestea sunt uh, foarte pe scurt prezenta, pre, cele 10 amendamente de compromis care Uh, reprezintă suma unor amendamente depuse de uh, anumiți colegi și care sunt cât se poate de directe în abordare. Nu ar trebui să fie probleme la vot mâine. După cum am spus, amendamentele majorității au fost adoptate și uh, cu acest lucru au fost de acord uh, raportorii din umbră. Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat, mulțumesc secretariatului care m-a ajutat să coordonez reuniunile cu raportorii din umbră și să ajung la aceste amendamente de compromis. Mulțumesc, doamnă Muni, spune președintele. Acum putem să dăm cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Cucan este primul intervenient. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc raportoarei pentru activitatea sa. Aș dori de asemenea să mulțumesc tuturor colegilor pentru atitudinea constructivă față de amendamente. Într-adevăr, am avut discuții ample, astfel încât să avem într-adevăr aceste amendamente de compromis. Sunt convins că raportul este îmbunătățit mulțumit acestora. Aș dori doar să subliniez acum uh, mesajul cheie pe care acest document ar trebui să-l transmită mai departe. Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze rolul în sistemul multilateral și trebuie să poată fi în măsură să acționeze rapid pe scena internațională. Dacă Uniunea Europeană dorește să fie în topul celor care se implică la nivel internațional, trebuie să acționeze într-un cadru multilateral cât se poate de eficient și cât se poate de rapid. Acest lucru presupune disponibilitatea de a face față unor provocări globale precum schimbare climatică, securitate energetică, migrație, Uh, probleme financiare, probleme umanitare, probleme de securitate și multe, multe altele. Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze rolul și coordonarea în cadrul sistemului ONU, în special printr-o participare mult mai eficace uh, în adunarea generală ONU și uh, în procesul de reformare a Consiliului de Securitate ONU. Acest lucru nu se va întâmpla de azi pe mâine pentru a avea rezultate concrete avem nevoie de intervenții, uh, intervenții concertate și pe termen lung, un obiectiv pe termen lung. Intervenția Uniunii Europene în instituțiile financiare și coordonarea cu organizații multilaterale de securitate uh, trebuie să fie și ele consolidate. Avem uh, cadrul de la Lisabona și avem noi instrumente de politică externă. Mulțumită acestora putem să formulăm poziții puternice pe scena globală. În cele din urmă avem nevoie de o strategie bine definită pe termen lung, cu pași concreți și acțiuni concrete necesare, astfel încât să ocupăm un loc de top ca actor global. Tocmai de aceea sprijin uh, dorința înaltului reprezentant să vină cu asemenea strategie. Și încă o remarcă în ceea ce privește amendamentele de compromis la final. Cred că amendamentele de compromis sunt foarte bune și suntem dispuși să le sprijinim. Cu toate acestea, la amendamentul de compromis 7, unde solicităm ca statele membre să-și uh, reducă reprezentarea acolo unde Uniunea Europeană are competențe exclusive, aș dori să solicit un vot pe părți. Cred că amendamentul 84 al domnului Milan Mon uh, a fost unul destul de bun. Raportoarea susține că poziția grupului depinde de curajul și îndrăzneala noastră în amendamente. N-am nimic împotrivă, însă, totodată, putem spune că poziția noastră depinde și de doza de realism din uh, cadrul grupurilor politice ca să fii curajos, trebuie să uh, nu uiți uh, în ce realitate te învârți. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Cocan, spune președintele. Domnul Șacă are cuvântul. Uh, e reprezentat acum de domnul Lambsdorff, raportorul umbră. Doamna Șache, repite pe domnul Ramsor, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte, aș dori să mulțumesc numele grupului ALDE, raportoare, pentru buna cooperare și pentru includerea amendamentelor noastre. Cred că este un raport extrem de important uh, care vine la timpul potrivit. Vrem ca Uniunea Europeană să fie un actor global mai uh, bine definit, fiindcă noi credem că Uniunea Europeană ar trebui să fie mai eficientă în acțiunile sale pe plan internațional, mai ales în uh, vremuri de restriște economică. În momentul în care Uniunea Europeană joacă pe scena globală poate să servească intereselor uh, cetățenilor săi. Uh, cred că domnul Cucan a tras un semnal de alarmă, fiindcă, iată, ne confruntăm cu tendințe exacerbate de naționalism și protecționism și poate că acest raport ne uh, oferă acum niște teme de casă importante. Sarcina Uniunii Europene și a statelor membre este bine definită în acest raport totodată ar trebui să ne dea tuturor de gândit și să ne arate că mai trebuie întreprinse acțiuni la nivelul statelor membre și la nivelul guvernelor naționale pentru ca Uniunea Europeană să-și apere interesele pe viitor. Uniunea Europeană ar trebui să fie un actor global, unificat, uh, uh, prin uh, acțiuni coordonate. Am vrea ca pe viitor Uniunea Europeană să devină un actor global cu acțiuni concret definite. Mulțumim, doamnă Șache. Domnul Scholz are cuvântul acum, partea, pentru grupul GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc raportoarei pentru faptul că s-a străduit să găsească amendamente de compromis cu raportorii din umbră la Comisia AFCO. Vorbesc în numele Comisiei INTA și îmi pun următoarea întrebare. Am analizat lista de vot și mă întreb de ce ați, ați solicitat ca, că de ce ați fost în favoarea amendamentului 11 de la INTA? Înțeleg că ați fost împotriva acesta, de aceea ați fost, uh, că ați fost pentru acesta, de ce ați fost împotriva celorlalte. Vorbiți despre rolul Uniunii Europene în organizații internaționale. Este foarte clar că în acest context trebuie să tratăm provocările ce ne stau înainte de exemplu, provocările și problemele apartenenței UE și a statelor membre la OMC. Avem anumite răspunderi de a crea atmosfera înțelegerii reciproce. Trebuie să tratăm partenerii noștri comerciali pe picior de egalitate, ca parteneri egali. De aceea, aș solicita o explicație a sugestiilor dumneavoastră. Bine, spune președintele, vă mulțumim, domnule Scholz, nu mai sunt uh, alte intervenții. Acestea fiind spuse, ascultăm o ultimă intervenție cu concluzii a doamnei raportor. Ba nu, mai este o intervenție, îmi cer scuze, spune președintele, nu v-am zărit. Interveniți, vă rog. Domnul Milan Mon. Raportor de Miru grupo, señor Cucan, se referi a de los puntos. Domnul Cucan a vorbit despre câteva din punctele la care voiam să mă refer și eu în legătură cu raportul. Acum doresc să mă refer la două din amendamentele mele care care nu sunt acoperite de aceste uh, amendamente de compromis. Uniunea Europeană își adaptează regulile de procedură, de exemplu, domnul Barroso a vorbit despre progresele făcute pentru că în ceea ce privește OSCE, totul Totul este în regulă. În orice caz, ă, textul ă, anterior a vorbit despre statutul de observator. În ceea ce privește NATO, eu cred că trebuie întărite relațiile cu NATO, trebuie să avem ă, reuniuni repetate cu secretarul general Trebuie să existe reuniuni repetate între secretarul general al NATO și înaltul reprezentat al Uniunii Europene și trebuie ca fiecare parte să uh, beneficieze de un uh, statut de observator. Așadar, eu cred că aceste amendamente trebuie și ele analizate și trebuie să uh, vedem care sunt implicațiile reale. Mulțumesc. Interventi? No. Mulțumesc. Spune domnul președinte, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Atunci, așa cum spuneam mai devreme, îi dau cuvântul doamnei Muniz pentru concluzii. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor care au uh, vorbit despre amendamente. O să reiau amendamentul 135. Acolo încercăm să răspundem la o dezbatere și anume încercarea de a crește reprezentativitatea Uniunii Europene la toate nivelurile aceasta trebuie să fie membră uh, cu uh, caracter uh, mem membru cu puteri de pline în toate situațiile posibile și dacă nu este posibil, trebuie să încercăm să obținem uh, statutul de observator. Și așadar voi, voi reanaliza acest amendament 135 și conținutul său. Pentru că, într-adevăr, obiectivul nostru este să ne întărim capacitatea de participare și asta uh, respectând, sigur, statutul diferitelor organizații. Domnul Scholz a vorbit despre amendamentele Comisiei INTA. Personal, eu sunt de acord cu aproape toate amendamentele. Dar raportul de față se referă la rolul Uniunii Europene în printre altele și în cadrul OMC și cred că amendamentele care se referă la funcționarea internă a Uniunii Europene nu prea își găsesc locul aici, în acest raport. Și când uh, cerem statelor membre să adopte o strategie, ei bine, acelea sunt solicitări adresate statelor membre și nu, nu Uniunii Europene în calitate de organizație care face parte din OMC. Dar aș putea uh, susține o parte din amendamentul 3, nu, nu, mă corectez, 1, o parte din 4 și 11. Vom prelua spiritul uh, amendamentelor propuse de INTA oricum și asta pentru că ele respectă spiritul în care a fost redactat raportul nostru cu privire la rolul pe care îl poate avea Uniunea Europeană și acțiunea pe care o poate desfășura în organizațiile multilaterale. Însă nu putem să vorbim despre recomandările către statele membre, pentru că acest subiect nu face parte din domeniul raportului nostru. Cred că am preluat totuși um, spiritul exprimat de Comisia INTA și în rest sper că la votul de mâine vom beneficia de sprijin pentru amendamentele noastre și vă rog să luați în considerare lista de vot. Mulțumesc! La... Domnul președinte, mulțumesc raportoarei, doamnei Muniz. Votul va avea loc așadar mâine în cadrul Comisiei AFET și apoi în plen în mai la Strasburg. Bun. Acum ne putem pregăti pentru următorul punct de pe ordinea de zi și anume o reuniune cu ușile închise. Ca urmare, rog toate persoanele care nu au autorizația de a participa la o ședință cu ușile închise să părăsească sala. Și vom aștepta sosirea doamnei Iana Ibașcova, care uh, a fost numită șefa delegației Uniunii Europene în Irak. Așadar, toate persoanele care nu au care nu pot asista, nu au abilitatea de a asista la această reuniune, sunt uh, invitate să părăsească sala și așteptăm sosirea invitatei.